So welcome everyone. The constitutive meeting of... Bun venit tuturor. Reuniunea constitutivă a Comisiei Econ e deschisă. Iau notă de domnul Dana de la PP, domnul Macate și domnul Steven Wolf de la RD. L-au informat secretariatul. Eu nu de faptul că grupul ALDE astăzi până acum a desemnat patru membri în comisie. Acest grup are dreptul să se reunească. Deci avem în prezent 16 membri în total care au dreptul de vot. Secretariatul a fost informat de către următorii membrii supleanți care vor vota în această după-amiază de la PP. Domnul Alen Cadec îl înlocuiește pe domnul Darius Rosati. Tot de la PP, domnul Ieresarius Volski îl înlocuiește pe domnul Gunnar Hockman de la ALDE. Domnul Nils Torvens îl înlocuiește pe domnul Michael Toder. De la Vers, domnul Michael Raymond îl înlocuiește pe domnul Molly Scott Cattle de la Socialiști. Domnul Tibor Sanci îl înlocuiește pe domnul Alfred San. De la Socialiști, doamna Isabela de Monte îl înlocuiește pe domnul Renato Oșodo. Și domnul Claudian de la Ciulica înlocuiește pe doamna Annelies Doț. And now we'll proceed now with the election. Trecem acum la alegerea președintelui. Vom verifica dacă se întrunește quorumul pentru vot. Și anume 15 membri care reprezintă un sfert dintre membrii comisiei în mod clar că vorumul s-a întrunit. Acum uh, așteptăm uh, nominalizări pentru președinte. Doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului SND vreau să-l propun pe colegul nostru, Roberto Galtieri, pentru funcția de, de președinte al Comisiei ECON. The candidate consent to be nominated? Candidatul e de acord să fie nominalizat? Da. Mulțumim, domnule Galtieri. So, Așadar, understand that Mr. Galtieri... înțeleg că domnul Galtieri a fost desemnat președinte al comisiei și îl uh, invit să vină la prezidiu. Mulțumesc, stimați colegi, pentru această onoare. Acum putem trece la desemnarea vicepreședinților. Așteptăm nominalizări pentru funcția de prim vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, felicitări pentru noua funcție, grupul PPE, pentru funcția de prim vicepreședinte. Vreau să-l uh, propună pe colegul și prietenul Marcus Ferber. Mulțumesc. Nu văd dați candidați desemnați. Candidatul acceptă să fie nominalizat? Se pare că da. Now we can proceed. You can join. Puteți veni la prezidiu. Now we can proceed for the election of the second. Și acum al doilea vicepreședinte, există nominalizări? Mulțumesc. În numele grupului S și D vreau să îl propun pe Peter Simon să fie al doilea vicepreședinte. Are there other nomin- Mulțumesc. Mai sunt și alte nominalizări? I see no other nominations. the... Nu văd alți candidați, deci a fost alesă, dacă acceptă, evident. all the candidates duly Toți eh, candidații au eh, completat declarația de interese financiare, inclusiv președintele. Acum ne trece la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Cine dorește să propună candidați pentru al treilea vicepreședinte? Da. Numele grupului ECR. Vreau să-l propun pe domnul Bent Luca. Mulțumesc. Există și alte nominalizări? Yes, sorry, miss. Da? La microfon, dacă se poate. Aș vrea să solicit în conformitate cu regulamentul un vot secret pentru această nominalizare. Mulțumesc. În conformitate cu regulile, această solicitare trebuie să fie sprijinită de 10 membri. Există cel puțin 10 membri care sprijină această solicitare? Yes. So now we have to proceed. Mulțumesc. Acum trecem la votul secret pentru alegere. Just a second. Uh, this uh, I have first to communicate the... Trebuie să comunic regulile. Această alegere trebuie să se facă prin vot electronic deci trebuie ca toți membrii să aibă cartela de vot la îndemână, să o introducă. Puteți vota cu da sau cu nu. Butonul verde e da, butonul roșu e nu. O să dau timp tuturor membrilor să se acomodeze. Mich vorstellen, ich bin neu im Europäischen Parlament. Sunt nou în Parlamentul European și aș dori să mă pot prezenta înainte să înceapă votul. Sunt nou și aș dori să mă pot prezenta înainte să supunem la vot. Eh, according to the rules, uh, no... Conform regulilor, nu este prevăzută nicio dezbatere în acest tip de întâlniri. E vorba strict de alegerea președintelui și vicepreședintelor, președinților. Vom ține votul secret. Doamna Ferrera. Da, domnul președinte, sunt mulți, domnule președinte, sunt mulți membri noi, un vot secret. Eu propun să testați într-o sesiune deschisă sistemul de vot, astfel încât toată lumea să știe ce face atunci când votează. Chairman, with your permission on a... Domnule președinte, dacă permiteți. Colegul meu, Lucă, a fost nominalizat drept candidat. Grupul socialist a supus la vot dacă dânsul este sau nu un candidat bun. Eu cred că ține de reguli să-i dați două minute să explice de ce ar trebui să fie candidat. Și nu cred că are rost să treceți direct la vot fără a da cuvântul candidatului. Vă rog să-i dați măcar două minute să mi se adreseze, să ne spună de ce să fie el uh, vicepreședinte. Aveți cuvântul. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Numele meu este Bernd Luke. Sunt profesor pentru macroeconomie cu domeniul special conjunctură și creștere economică la Universitatea din Hamburg. Sunt politician de puțin timp, am uh, creat în Germania un partid nou, Alternativa pentru Germania. Avem o poziție critică față de criza europeană, o poziție mai critică decât celelalte partide. Am înțeles că unele grupuri din sală ar dori să blocheze alegerea mea. De ce am cerut să iau cuvântul? Ca să mă prezint totuși uh, membrilor ca ei să poată alege în cunoștință de cauză. Motivul pentru un uh, posibil vot negativ nu ține de vreo greșeală a mea sau de vreun comportament uh, negativ. Cred că nici de competențele mele nu se îndoiește nimeni în ceea ce privește experiența economică. Votul negativ pare să aibă strict legătură cu poziția mea față de criza economică, poziție diferită față de majoritatea. Să vă prezint deci pe scurt poziția mea. Eu cred că moneda euro este o monedă care a dus Europa în cea mai mare criză a evoluției sale, atât cât privește datoriile de stat, cât și uh, competitivitatea statelor membre, au apărut uh, sarcini și presiuni majore. S-a încercat controlarea crizei într-o combinație de politică de austeritate și o politică extinderii distribuirii de credite cu acele umbrele, dar eu cred că nu acestea sunt uh, soluțiile pentru a soluționa problema. Vă rog, președintele, vă rog să încheiați. Două minute. Domnul Lică, șomajul în rândul tinerilor și urmări, urmările politicii de austeritate sunt suficiente motive pentru a arunca o privire critică asupra crizei uh, europene și în încheiere aș dori să mai menționez, în caz că e cineva îngrijorat, că respect secretul de serviciu cât privește uh, băncile europene, instituțiile europene și uh, discuțiile între comunicările între aceste instituții, deci respect acest secret ca și orice alt membru. Mulțumesc, domnule Lucă. Supunem la vot. Haideți să testăm întâi cartelele. Doamna Cular, vă rog. Da, doream să spun că am avut dreptul la interpretare. Observ că aici de mai multe ori am avut diverse bătălii, inclusiv la această comisie, pentru că organismele să reprezinte egalitatea între femei și bărbați, ceea ce nu e cazul și cred că și diversitatea geografică e un argument important de care să ținem cont. No time. Mulțumesc, președintele. Nu avem timp de dezbatere, nu se poate conform regulă de procedură, trebuie să trecem la vot. Mai întâi să testăm, deci întâi testul și apoi votul propriu-zis. Vă rog să faceți testul de vot. Da? This is not working. This is a Aici e doar testarea. Deci pur și simplu faceți test. They want a secret test. Dore se dorește un test secret. Deci testăm secret. Secret test. Okay. Ok, now you can vote. Puteți vota în secret, așadar. Dar e votul de încercare, nu e votul propriu zis. Testăm echipamentul. Are we having the right number? Um, există numărul corect de voturi? One, PP, one, EPP, one, PP, one EPP in excess. E cineva în plus de la PP. Acum se pare că e în regulă. SD uh-huh. uh-huh. Un uh, reprezentant în plus de la socialiști și democrați? Cineva care e în plus să se deconecteze? În continuare e un vot în plus de la S și D. I ask the socialist group. Rog grupul socialist să renunțe la un membru. 17 Sunt 17 acum de la socialiști, ar trebui să fie doar 16. Probabil că nu-l socotiți pe președinte. So, please, one of the... Vă rog, unul dintre supleanți. I asking there's a need to rog pe cei de la socialiști să taie unul dintre voturi. Okay, okay, now, okay, now we can proceed for the real vote. Acum putem trece la votul propriu-zis. Cine e pentru? Vă rog să mă lăsați închei. Cine e pentru alegerea domnului Bush? Apasă verde, butonul verde. Cine e împotriva? Apasă pe butonul. La stânga e da, la dreapta e nu. S-a deschis votul. We close the vote. Se închide votul. Sunt 21 de voturi pentru, 30 împotrivă, 6 abține. Așadar, candidatul nu a fost ales. Now I suggest... Vă propun acum să amânăm alegerea vicepreședintelui pentru a da timp grupurilor politice să se mai gândească. Declar votul cu privire la vicepreședinți suspendat. Vom continua votul la o altă ședință, la începutul ședinței următoare, luni la Strasburg.